Sunt uh, încântat să deschid reuniunea noastră, reuniunea constitutivă pentru Comisia pentru Agricultură. E vorba de cel de-al nouălea uh, mandat al Parlamentului European. Vom, ne vom confrunta cu provocări uh, majore în domeniul agricultorii pe viitor și doar o comisie agri puternică într-un parlament unit va fi în măsură să apere interesele a peste 10 milioane de agricultori și 500 de milioane de consumatori europeni. Vreau să vă amintesc tuturor faptul că ședința de astăzi se transmite pe internet. Mai mult decât atât, interpretarea este disponibilă în 22 de limbi oficiale, cu excepția limbe, limbilor uh, malteză și gaelică. Știți că obiectivul ședinței noastre este să alegem președintele și vicepreședinții comisiei noastre. Astăzi putem vota și electronic. Dacă v-ați, dacă v-ați uitat cardul de vot, um, puteți să vi se pot da o car, un card uh, care să înlocuiască cardul dumneavoastră de vot. Secondo il regolamento. Conform regulamentului, quorumul pentru alegerea președintelui este de 12 membri prezenți în sală și numărul maxim de voturi la Agri este de 48 supleanții prezenți astăzi, dacă nu sunt prezenți toți uh, membrii plini, uh, trebuie să se facă acum cunoscuți. Avem deja numele lor? Da. Deci avem mai mulți membri supleanți prezenți. Petri Sarvama, prezent. Andre Bradford, Eu sunt Sara Șerta și înlocuiesc pe Andre Bradford. Domnul Gilles Le Breton va fi înlocuit de doamna Joey Mellin. Și Diana Dodds va fi înlocuită de Ivan Sincic. Sincic. Domnul Iar, vă rog. Sie haben vergessen meinen Namen zu erwähnen. Also der Peter Jahr vertritt Ați uitat numele meu, Peter Iar. Îl reprezint pe domnul Sarvama. Ca să apară acest lucru la procesul verbal. Ja, Sarvama ist nicht da, ich bin der Vertreter. Gut, danke. Si, si, Peter, uh, I already said at the beginning Petri Sarvama... Am spus deja încă de la bun început că eh, îl eh, veți înlocui pe domnul Sarvama. Da, vă rog. Procederemo ora un voto... Facem acum un vot text, un vot test, ca să vedem dacă funcționează corect sistemul de vot electronic. Ne vom asigura astfel că toată lumea are cardul de vot. Dacă sunteți gata, facem acum acest vot text. S-a deschis votul. E doar un test. Okay. We have, we have one SND. Avem uh, prea multe voturi de la S și D. <laughs> Da, dumneavoastră, Marc Tarabella. Now it's okay? no. no. There's one more too. Who is? Abbiamo ancora un voto di troppo. Tot avem prea multe voturi. Un vot în plus. Abbiamo 49 voti. Avem 49 de voturi, dar trebuie să fim 48. Deci uh, un vot în plus, dar nu ne spune aparatul din ce grup este acest vot în plus. Solo full member e... Doar membrii uh, titulari și supleanții pe care i-am numit pot vota. Ok, adesso ok. Gata, acum e în ordine. Vă rog. Uh, da, domnule președinte, o mică observație. Dacian Cioloș nu este și vom avea pe cineva care va vota în locul său. Domnul Charles, Charles Görens. Uric, we will take notes about that. Da, bun, se notează. Allora, ora chiederò. Acum, îi rog pe raportorii din grupurile politice să-și uh, numească candidații pentru funcția de președinte al comisiei. Doresc să vă amintesc că fiecare candidat trebuie să fie membru titular al comisiei noastre și trebuie să fi completat declarația de interese financiare și declarația privind codul de conduită. Are cuvântul acum? Au cuvântul acum reprezentanții grupurilor politice. Vă rog. Mulțumesc. domnule președinte. Trebuie să vă prezint uh, candidata grupului Identitate și Democrație, doamna Maxet Ipacas. Bine, Maxet Pirsakas. Dove? Accetta la candidatura. Acceptați această candidatură? Oui, j'accepte la candidature. Da, o accept. Bine, grație. Chiedo agli altri gruppi. Mulțumesc. Întreb celelalte grupuri politice, vă rog. PPE. De la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În numele PPE, ca și coordonator adjunct al PPE pentru Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, să vă prezint pe domnul Norbert Lynch, ca și candidat pentru postul de președinte al acestei comisii. Norbert Linz acceptă la candidatura? Norbert Linz, acceptați această candidatură? Bine. Dacă nu sunt alte candidaturi, confirm că doamna Marcet Piratras și domnul Norbert Linz sunt membri titulari ai comisiei noastre și au completat declarația de interese financiare și declarația privind codul de conduită. putem să votăm. Doresc să vă amintesc, atenție, că pentru a vota, pe, a vota pentru domnul Norbert Linz trebuie să apăsați pe butonul roșu și pentru a vota pe doamna Maxet Pivacas, puteți, trebuie să apăsați pe butonul verde. E clar? E vorba de vot unic. Deci, pentru candidatul PPE Norbert Linz, trebuie să apăsați pe butonul roșu pentru a vota pentru Maxet Pirbacas, trebuie să apăsați pe butonul verde. E clar pentru toată lumea? Ok, votul e aperto. S-a deschis votul. Ok. Voto chiuso. S-a închis votul. Norbert Linz. Norbert Linz a obținut 36 de voturi pentru. Și doamna Maxet Pirbacas a obținut 11 voturi. Îl declar ales și președinte pe domnul Norbert Linz. Norbert Linz a obținut la maggioranza. Norbert Linz a obținut majoritatea absolută a voturilor exprimate. Îl rog să ni se alăture la prezidiu. Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, doresc să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați. Avem multe lucruri de făcut, reforma în domeniul agriculturii, dar și multe alte subiecte pentru că consumatorii și agricultorii așteaptă acest lucru din partea noastră și tocmai de aceea trebuie să ne începem munca imediat. Și în acest scop va trebui să desăvârșim constituirea acestei uh, comisii parlamentare, așa că vă invit să alegem vicepreședinții. Uh, propun să mă exprim în limba engleză, în așa fel încât să nu existe niciun fel de neînțelegere, spune domnul președinte, și am să citesc exact să vă explic care este procedura pe care o vom urma. Starting with... Dragi colegi, vom începe cu alegerea primului vicepreședinte și vom avea pe parcurs alte alegeri pentru cel de-al doilea vicepreședinte și așa mai departe. Și plecând de la regulile de procedură, trebuie să alegem uh, acești vicepreședinți cu un minim de 12 voturi și numărul maxim de voturi la Agri este de 48. indiferent că e vorba de membri cu drepturi de pline sau supleanți. Eu cred că nu trebuie să mai citim încă o dată lista de membri supleanți care vor uh, vota astăzi. Dacă grupurile politice doresc să uh, prezinte alți candidați supleanți decât cei deja anunțați, acum e momentul. Cere cineva să ia cuvântul, nu? Yeah. Oui, merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În așa fel încât să respectăm democrația și pluralitatea în această instituție, bine, grupul Identitate și Democrație dorește să prezinte candidatura doamnei Maxet Ipacas. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru o primul vicepreședinte. Sper că nu mă înșel. Ok. Ok. Da waren wir, da waren wir jetzt noch gar nicht gelandet, aber ähm, die... Da, mulțumesc, dar să știți că încă nu ajunsesem în acea, la acea etapă. Dar notăm această candidatură. Deci, continui. E adevărat că diversitatea trebuie să fie oglindită în componența biroului fie, pentru fiecare comisie. Și acum am să rog grupurile politice să își numească candidații pentru postul de prim vicepreședinte al Comisiei Agri. Vreau să vă amintesc că candidatul trebuie să fie membru cu drepturi de pline în comisia noastră și trebuie să fi completat declarația de interese financiare, precum și codul de conduită morală. Avem candidaturi. Martin Hösling, vă rog. Ich schlage Francisco Guerrero. Mulțumesc. Îl propun pe Francisco Guerrero ca și candidat la postul de prim vicepreședinte. Ok, Francisco Guerrero ist vorgeschlagen. Die Idee hat... Mulțumesc și avem de asemenea și o altă candidatură din partea grupului IDE, dar mai întâi vreau să știu dacă domnul Guerrero acceptă această candidatură. Da, o accept. And, uh, uh, und Frau Pierbacas ist vorgeschlagen von... Äh, Și acum doamna Pirbacas. Aș dori să știu dacă acceptați această candidatură. Deci cei doi candidați își acceptă candidaturile? Yeah. Oui, bien sûr. Doamna Pirbacas, da, accept această candidatură pentru postul de prim vicepreședinte. So, dann stellt sich die Frage, ob wir äh, geheim abstimmen. Bun. Acum, întrebarea este dacă trebuie să votăm cu un buletin de vot secret. Trebuie să... Vom face acest lucru? Ba nu, mă scuzați, spune domnul președinte. Deci vom avea oricum un vot, uh, buletin de vot secret pentru postul de prim vicepreședinte al Comisiei. Also, eine geheime Abstimmung und ähm, deci vot secret, vot cu buletin de vot secret. Cei care doresc să voteze pentru domnul Guerrero apasă pe butonul verde, iar cei care doresc să voteze pentru doamna Pirbacas apasă pe butonul roșu. Și declar votul deschis. S-a deschis votul. Și vă rog să votați. So, dann kann ich die. Where can I see? Yeah. Ja, dann kann ich die Abstimmung schließen. S-a votul. Și iată că avem 38 de voturi pentru domnul Guerrero și 6 voturi pentru doamna Pirbacas. Și vă invit, domnule Guerrero, să veniți să vă alăturați nou aici la prezidium. Ok, dann können wir... Foarte bine. Și acum putem să trecem la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Aș dori să știu dacă există candidaturi. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului popularilor europeni îl prezentăm pe domnul Daniel Buda pentru postul de cel de-al doilea vicepreședinte pentru Comisia Agri. Gibt's weitere Vorschläge? Mai sunt și alte propuneri? Bine. Da, vă rog. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Da, Tocmai ca să respectăm uh, democrația și pluralitatea, grupul nostru uh, ID prezintă pentru postul de cel de-al doilea vicepreședinte pe doamna uh, Pirbacas. Mulțumesc, domnule președinte. Vielen Dank. Gibt es weitere Mulțumesc foarte mult. Aș dori să știu, mai sunt și alte propuneri? Se pare că nu este cazul. atunci vă propun să trecem la vot. Cei care doresc să-l voteze pe domnul Buda apasă pe butonul verde, iar cei care doresc să o voteze pe doamna Pirbacaz pot apăsa pe butonul roșu. Dann eröffne ich die Abstimmung. S-a deschis votul. Dann können wir die Abstimmung abschließen. S-a închis votul. Domnul Buda obține 37 de voturi și doamna Pirbacas obține 7 voturi. Domnule Buda, vă rugăm să veniți să vă alăturați nou aici la prezidiu. Domnul Buda, dacă ne auziți din cabina de română, felicitări! Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Dragi colegi, pentru următoarele voturi, următoarele două voturi, știm că s-ar putea să fie dificultăți, pentru că um, am fost înștiințați că mai multe grupuri doresc să ia cuvântul, ceea ce, bineînțeles, autorizez. Dar, având în vedere timpul de care dispunem, uh, vom epuiza acest uh, timp alocat, așa că o să trebuiască să părăsim sala. Aș vrea să știu mai întâi cine dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte, numele grupului socialiștilor și democraților. Uh, cred că această amânare este oportună și sper că vom putea vota pe 23 iulie la ședința deja prevăzută. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări. Știm că pentru postul de cel de-al treilea vicepreședinte există mai multe candidaturi, dar uh, v-aș ruga să pre, să trecem direct la, la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte, uh, în așa fel încât să putem organiza acum acest vot pentru cel de-al patrulea vicepreședinte. Also, ich, ich schließe mich Frau Müller an, äh, dass wir jetzt über Platz 4... Da, sunt de acord cu doamna Müller. Haideți să alegem postul de, uh, pe, pentru cel al patrulea vicepreședinte și pentru cel al treilea amânăm. Oh. Mulțumesc. În numele grupului ECR aș dori să propun candidatura doamnei Mazalea Aguilară. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că ar fi un semnal bun să transmitem uh, la începutul acestei uh, comisii să nu amânăm votul pentru cel de-al treilea vicepreședinte și să facem acest vot chiar acum, domnule președinte. Ich glaube, dass wir jetzt über das Verfahren ähm, Da. Cred că am vorbit uh despre procedură și vreau să vă spun că există două solicitări de amânare o amânare deplină pentru uh, cele două posturi de vicepreședinți care încă mai trebuie aleși și o amânare parțială prin care se sugerează să alegem încă a, de pe acum postul de um, cel de-al patrulea vicepreședinte. Și trebuie să găsim o majoritate. Deci două grupuri au propus să votăm pentru cel de-al patrulea vicepreședinte, iar socialiștii și democrații au propus să amânăm ambele alegeri, și al treilea și al patrulea vicepreședinte. Eu ce vă propun? Eine Sekunde.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 Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră, dar dacă nu alegem acum cel de-al treilea vicepreședinte, îmi pare rău să vă spun, dar o să trebuiască să așteptăm următoarea ședință. Oricum nu se va întâmpla nimic în următoarele 15 zile și uh, ar trebui să respectăm ordinea în care trebuie aleși vicepreședinții. Întâi cel de-al treilea vicepreședinte și apoi cel de-al patrulea vicepreședinte. Așa că eu aș vrea să supunem la vot propunerea care merge cel mai departe și anume să amânăm ambele uh, alegeri, ambele voturi și vom face aceste voturi peste 15 zile. Mulțumesc! Foarte bine, atunci propunerea este următoarea. Să amânăm alegerea ambilor vicepreședinți, al treilea și al patrulea. Aș dori să știu cine este de acord cu această propunere. Vă rog să ridicați mâna. Ok, electronic. Okay. Also, das machen wir elektronisch. Wer Vom face o verificare electronică. Vom proceda la un vot electronic. Is, uh, äh, der stimmt. Cei care doresc să amâne cele două voturi pentru cel de-al treilea și al patrulea vicepreședinte apasă pe butonul verde. Cei care se opun pe butonul roșu. Ok, dann schließe ich die Abstimmung. S-a închis votul. 29 de voturi pentru amânare, 16 împotrivă. Amânăm deci aceste voturi și vom vota în data de 23 iulie pentru a alege atunci cel de-al treilea și cel de-al patrulea vicepreședinte. Bun. Și acum, la sfârșitul acestei ședințe, nu mai rămâne decât să vă comunic data următoarei ședințe, pe 23 iulie. O zi întreagă de ședință, și dimineața și după amiază. Vă mulțumesc tuturor și se închide ședința.